Welcome back. We will now proceed uh, with the... Mulțumesc uh, pentru că ați venit la timp. O să continuăm acum cu punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate, pe care ne-am concentrat uh, în această comisie deja de mai multe ori, de câteva luni. Uh, dau uh, cuvântul domnului raportor, domnul Gheorghe Pirinski. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, and uh, you're quite right that this... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aveți dreptate, această problemă a fost deja pe agenda noastră ceva timp. Aș vrea să transmit colegilor și dumneavoastră uh, o evaluare generală pe care o am eu aici în față cu privire la amendamentele care au fost înaintate în calendarul care a stat la dispoziție tuturor. Vreau să menționez mai întâi raportul pe care l-am introdus, conține 71 de amendamente pe care le-am propus în legătură cu propunerea comisiei. Amendamentele care au fost înaintate au fost la număr 395 și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au uh, avut răbdarea să le analizeze, să analizeze acest uh, subiect important și dificil și care au introdus aceste amendamente. Am uh, introdus 25 de amendamente eu, din care 15 au fost cosemnate și de alți colegi. Colegii care au cosemnat aceste amendamente sunt domnul Iuncheris, Evelyn Regner, doamna Griffin și Sean Simon. Doamnă președinte, aș vrea să vă atrag atenția asupra trei chestiuni, care cred eu că sunt de mare importanță, mai degrabă de principiu, după ce am citit aceste amendamente, și cred că este foarte important ca și comisia noastră să aibă o înțelegere clară și să aibă aceleași opinii despre această evaluare. În primul rând, un punct care are legătură cu natura acestei platforme și cum va funcționa ea. S-au exprimat mai multe îngrijorări deja în discuțiile pe care le-am purtat despre măsurile care s-au luat pe această platformă și vor fi uh, măsuri uh, care vor fi aplicate uniform uh, pe întreaga această platformă și mai mulți colegi au luat poziție față de ele în amendamentele lor. În anumită măsură, acestea vor putea, aceste măsuri vor lua prerogative de la statele membre. Și aș vrea să subliniez acest punct pentru că cred că este de importanță capitală pentru diferitele state membre și pentru colegii care se ocupă de acest subiect, pentru ca să creăm uh, o platformă care să funcționeze. Cred că nu există niciun dubiu în legătură cu crearea platformei ca atare. Și toate pozițiile care au fost înaintate sunt uh, vorbesc pentru această platformă. Însă, la început, va trebui să vedem ce face această platformă, dacă va, ce fel de măsuri uh, vor fi convenite și aș vrea să fie foarte clar că ideile pe care le avem pentru ca această platformă să fie un fel de for de schimb al celor mai bune practici, un schimb de informații foarte utile, este să o folosim cum trebuie, este să o folosim și din punct de vedere calitativ și din punct de vedere cantitativ. Măsurile însă vor rămâne întotdeauna la latitudinea statelor membre, iar uh, platforma aceasta nu va putea să producă măsuri, ci va fi mai degrabă un, o platformă de informații. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor care s-au implicat și domnului raportor care s-a implicat până acum în reuniunile din noiembrie și una de ieri pe tema aceasta, unde era vorba de o orientare corectă a ceea ce se discută de fapt, pentru ca să fie foarte clar care sunt scopurile noastre, trebuie să facem și o formulare foarte precisă pentru ca să eliminăm orice dubiu că această platformă ar fi vreo formă de a genera măsuri. Un al doilea set de principii, doamnă președinte, are legătură cu noțiunea reglementarizării, pentru că toți colegii sunt conștienți și din prezentările pe care le-am ascultat și cu alte ocazii, am încercat să menționez ideea că această platformă care s-a creat ar trebui să fie în primul rând o platformă de cooperare, de prevenire și descurajare a oricărei forme de muncă nepermisă. Uh, și vrem să încercăm să descurajăm orice formă de uh, muncă nedeclarată în general. Însă există foarte multe probleme în state membre și nu putem să ne limităm la prevenire, la um, măsuri de descurajare și la pedepse, uh, sancțiuni, ci avem nevoie și de o abordare care cu adevărat să fie penalizantă. S-a vorbit foarte mult despre aceste variante și despre armonizare și reglementarizare, poate că este puțin ciudat acest cuvânt, dar în final nu este vorba de ce cuvânt folosim, ci mai important este sensul pe care îl are această platformă și nevoia de a colabora în cadrul ei pentru ca mai multe măsuri să permită o um, transformare a muncii nedeclarate în muncă declarată. Știu că în Comisia FEM s-a discutat de curând despre așa numita tranziție de la economia informală la cea formală și această noțiune este cea pe care o căutăm și noi prin această platformă cu privire la muncă. Îi invit pe colegi, bineînțeles, să propună formulări mai bune, dar cred că cel mai important este să avem uh, o privire comună pe această problemă. O altă idee este că nu va fi suficient să avem o platformă de muncă, pentru că această adunare nu va fi una în care toată lumea să facă discursuri sau să se exprime, ci va fi mai degrabă o platformă bine structurată și bine gândită în care să se poată purta discuții constructive, în care oamenii din diferite părți ar putea să-și, să facă un schimb de idei uh, concret. Toate statele membre care vor avea un uh, diferiți actori implicați în această formulă, fie că vor fi uh, ONG-uri sau reprezentanți ai statului, reprezentanți ai uh, sindicatelor, ar autorităților, ar organizațiilor de angajatori, ei vor participa deci la această platformă și există nevoia de a ne gândi la un rol important și pentru Comisia Europeană. Problema managementului care guvernează sau gestiunii care guvernează această platformă a fost de asemenea discutată și ne-am uitat drept model la alte platforme în care gestiunea se făcea pe de o parte cu participarea comisiei și în schimb principiul de responsabilitate de ownership era preluat de unul sau doi membri de pe platforma respectivă. Ideea ar fi, deci, să avem uh, un format de lucru care să fie în același timp și o orientare destul de clară, care să poate să ne ajute să atingem obiectivul uh, pe care ni l-am propus, și anume de a aduce plus valoare în ceea ce privește responsabilitățile și obligațiile țărilor respective de a se ocupa de această problemă a muncii nedeclarate. Aș vrea să închei exprimându-mi speranța că această platformă de lucru să aducă la același numitor comun interesele sindicatelor, ale companiilor, dar și autorităților fiscale. În ce sens se poate face acest lucru? Platforma poate să devină un instrument foarte puternic de penalizare a celor care profită de munca nedeclarată, fie că e vorba de o rețea, fie că oferă astfel de servicii de muncă nedeclarată, sau companii care participă uh, la piață făcând dumping și deci făcând concurență neloială. Este deci nevoie de o protejare mai bună a drepturilor lucrătorilor, pentru că foarte mulți lucrează în condiții absolut inacceptabile în momentul de față. Și în final, Trebuie să găsim și stimulente, fără să dăm neapărat prea multe detalii despre ce fel de stimulente, dar stimulente pentru ca să funcționeze mai bine această platformă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre acest lucru. Poate că am vorbit prea mult, dar uh, mi se pare important să detaliem uh, toate posibilitățile pentru ca să înțeleagă colegii. Mulțumesc, domnule Pirinski și acum două minute vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră și vreau să începem cu Romana Tamci de la IPP. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-a dat cuvântul. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Pirinski pentru activitatea sa foarte bună. Este vorba de un document foarte important care a fost de asemenea îmbogățit cu foarte multe amendamente și sunt convins că s-a lucrat foarte mult deja la acest document. Sunt convins și că va mai trebui să mai facem foarte multe compromisuri pe viitor. În ceea ce privește munca nedeclarată, este o problemă într-adevăr, poate mai mare în unele state membre decât în altele. Această problemă a fost și numită concret de către președinția letonă și a fost inclusă pe lista priorităților lor, ceea ce mă bucură foarte mult. De aceea eu zic că avem nevoie de un instrument uh, oficial pentru a preveni munca nedeclarată și această platformă este unul din aceste instrumente eficiente. Am spus care sunt problemele până acum, iar în grupul nostru politic am încercat să ne concentrăm pe anumite aspecte cheie care trebuie rezolvate mai întâi. Ceea ce am vrea să vedem este, în primul rând, să existe un cadru clar pentru această platformă. Această platformă trebuie să servească drept instrument pentru ca să putem atinge anumite obiective și trebuie să ne permită să facem un schimb de cele mai bune practici. Un lucru important pe care trebuie să-l rezolvăm, după părerea mea în primul rând, este ca această platformă să nu devină ceva care este în competența statelor membre, ci trebuie să fie un instrument pentru schimbul bunelor practici sunt foarte convinsă că mergem în direcția care trebuie, bazându-mă pe discuțiile pe care le-am avut până acum și sunt convins că dacă ne ascultăm reciproc, vom putea să găsim un compromis foarte bun și să adoptăm în final această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc! Glyn Boylan de la GUE are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele GUE și a raportoarei din umbră care nu este aici pentru că este ocupată cu alegerile din Grecia. Vreau să fac câteva comentarii despre raport. Sunt foarte bucuroasă să fiu raportoarea din umbră pentru GUE la acest subiect și sunt convinsă că putem să îmbunătățim combaterea muncii nedeclarate dacă reușim să încercăm să abordăm acest fenomen cât se poate de amplu. Înainte să facem orice altceva, însă trebuie să înțelegem munca nedeclarată și dimensiunile pe care le ia aceasta în Europa și de aceea eu propun să schimbăm și definiția sa. Lucrăm în momentul de față cu o definiție care datează din 1998, care definește munca nedeclarată ca o activitate plătită care nu este declarată autorităților publice și este remunerabilă. Este destul de naivă și incompletă această definită, definiție, pentru că ea poate să aibă foarte multe forme astăzi, muncă declarată fals sau remunerație neadecvată. Aș vrea să deci, schimbăm în primul rând definiția muncii nedeclarate și să încercăm să combatem acest fenomen pe viitor și să întotdeauna să reanalizăm uh, definiția și să o adaptăm la, exist- la realitățile existente. Trebuie să dezvoltăm această platformă la maxim și să controlăm fenomenul la maxim de asemenea. Un alt punct pe care grupul meu îl consideră crucial este interconectarea între munca nedeclarată și criza financiară din care, prin care a trecut Europa în ultimii cinci ani. Este de aceea clar în momentul de față că există o legătură între situația financiară a statelor membre și efectele acestora pe munca de declarată și una din sarcinile principale ale acestei platforme ar trebui să fie să se ocupe de această relație. Este absolut eh, crucială eh, legătura cu politicile de austeritate și de aceea ar trebui să reconsiderăm și această variantă fie că măsurile trebuie să fie obligatorii sau nu, noi considerăm că trebuie să existe o obligativitate de aplicare în toate statele membre, în măsura în care noi nu vrem să creăm nicio formă de dumping social intern în Uniunea Europeană. Înțeleg că este vorba de un subiect foarte delicat pentru unele state membre care doresc să-și mențină competența pe acest subiect, dar nu pot să înțeleg de ce, de exemplu, controlele stricte ar putea să strice cuiva. Aș vrea să comentez și temeiul juridic al acestei propuneri, care există un amendament foarte important din partea verzilor care se referă la articolul 9 din TFUE și suntem într-adevăr pentru adaptarea acestui, adoptarea acestui articol, pentru crearea acestei platforme, pentru că considerăm că baza pentru această platformă trebuie să fie implementarea politicilor existente la nivelul Uniunii Europene deja. În calitate de raportor din umbră, colega mea dorește să mulțumesc domnului Pirinski și se bucură de colaborarea cu colegii pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Teleranche de la Verzi. Um, to start with, I would... Mulțumesc foarte mult pentru bun început. Aș dori să-i mulțumesc domnului Pirinski pentru procesul foarte inclusiv de dezbatere pe care l-a organizat cu ocazia ședințelor noastre cu raportorii din umbră și cred și sunt de acord de altfel și cu doamna Tomci că numărul de amendamente înaintat pentru acest raport demonstrează cât de multă, acordăm noi, cât de multă atenție acordăm noi acestui subiect. Am discutat de multe ori și am spus că nu putem adopta un calapod care să se aplice tuturor, un calapod, calapod unic. E clar că există situații diferite, provocări diferite în funcție de state membre. Acum, e adevărat că în momentul de față munca nedeclarată este o problemă în toate statele membre ale Uniunii Europene, de aceea suntem convinși că dacă vom crea această platformă, atunci aceasta va reprezenta doar rată valoare adăugată, o plus valoare pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Din discuțiile noastre a reieșit faptul că poate exista o participare obligatorie din partea statelor membre și noi credem că acest lucru este crucial pentru că statele membre deși uh, nu le putem impune să participe, dar din, din, din cauza felului în care este de, uh, schițată această platformă, e bine, necesită participarea tuturor statelor membre. Deci e nevoie de voință pentru a lucra pe acest subiect din partea statelor membre, deși uh, problema poate fi diferită de la un stat la altul. Acum, noi ca și ecologiști am vrea ca această platformă să Uh, aibă un volum de muncă limitat, bine definit, dar cu competențe foarte clare în acest, pe acest subiect. Noi ne e teamă că dacă nu acordăm un mandat clar acestei platforme, atunci s-ar putea să devină un fel de loc de discuții. Uh, au existat deja destul de multe discuții, de aceea am vrea ca această platformă să meargă și mai departe și să vină cu măsuri concrete pe care să le propună pentru a lupta împotriva muncii nedeclarate. Acum, în ceea ce privește temei juridic, e un subiect care a fost deja evocat de GUE și noi ne dorim ca această platformă, cel puțin în faza inițială, să demareze ca o platformă în care statele membre pot face schimb de bune practici. Dar, în timp, aceasta trebuie să se dezvolte. De aceea, o modificare a temelui juridic ar demonstra că această evoluție în timp uh, are o șansă de succes și am putea în timp să avem un rol diferit pentru această platformă pentru a preîntâmpina munca nedeclarată. Și un ultim punct, pentru că au fost deja menționat avizul din partea Comisiei FAM, e clar că e nevoie de o agendă de lucru foarte clară și doamna Cuneva, care a fost raportor în Comisia FAM în, um, pentru aviz, a venit cu o propunere foarte bună pe marginea acestui dosar și suntem de părere că e foarte important acest lucru în momentul în care abordăm Uh, problema muncii nedeclarate. Mulțumesc. Thank you. I give the floor to Tiziana Begin from EFTD. Mulțumesc din partea FTD, Tiziana Begin. Eh, grazie, signor Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, mulțumesc foarte mult, în primul rând, domnului raportor Pirinski, care a fost autorul acestei propuneri pentru felul foarte inclusiv din care a reușit să ne implice pe toți. Și noi am participat cu mare plăcere la redactarea amendamentelor pentru această propunere de uh, lege de combatere a muncii nedeclarate problema cu privire la sarcinile financiare uh, ale acestei propuneri este minimă, dar cred că este important să ne asigurăm să nu existe paralelisme cu alte structuri internaționale care există deja, care au scopul să combată tocmai această muncă nedeclarată. Și fiind dat că vorbim de banii cetățenilor europeni, trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că acesta este cheltuit, cheltuit cât se poate de bine și de eficient. Aceasta este ceea ce am vrut și eu să fac cu amendamentele mele, să insist asupra faptului că această platformă este responsabilă în fața comisiei noastre, să putem să controlăm controlăm ceea ce se întâmplă în această platformă. Am insistat și asupra faptului că sunt convinsă că o soluție europeană este cea mai bună, dar cred că este necesar să ținem cont și de diferențele pe care le avem între statele membre din Uniunea Europeană, unde dimensiunea și gravitatea economiei uh, la negru este diferită, bineînțeles. Am vrut să subliniez de asemenea și faptul că politicile de austeritate care au uh, făcut țările din sudul Europei să sufere, au agravat economia la negru, economia subterană și mai ales în țările în care există probleme de sărăcie, aceasta s-a accentat. Problema rezolvării muncii la negru, cu economiei subterane, este una esențială. Trebuie trebuie să se rezolve pentru ca să găsim drepturi pentru lucrătorii care astăzi nu au aceste drepturi. Și aș vrea să mai amintesc un singur aspect și anume că munca subterană nu se face, ci se uh, trebuie să treci prin ea din cauza că cineva dorește acest lucru. Thank you. Uh... I would like to give the floor to the commission. Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul comisiei, doamnei McQueen. Afterwards. Merci, Madame la Présidente. Et, euh, je voudrais tout d'abord... la Présidente, aș dori, înainte de toate, să îi mulțumesc călduros raportorului pentru uh, felul în care a organizat uh, audierile prealabile și uh, felul în care a pregătit acest raport. Și mai ales pentru sprijin, pentru sprijinul pe care l-a acordat evaluării generale a Comisiei Europene referitor la faptul că e nevoie de o acțiune europeană în acest domeniu. Mai mult decât atât, Aș dori să vă mulțumesc atât raportorului cât și membrilor pentru sprijinul acordat față de crearea acestei platforme. Suntem cu toții de acord asupra faptului că aceste chestiuni legate de definiții trebuie în continuare să facă parte din munca depusă de această platformă. Definiția pe care am propus-o noi este o bază uh, pentru a putea începe munca noastră, un punct de plecare. Trebuie să fie foarte clar că nu încercăm să discutăm aici despre activități ilegale și ilicite, însă, așa cum spunea unul dintre deputați, există și alte forme de muncă ă, ce nu sunt declarate sau sunt declarate în mod fals și care pot face obiectul discuțiilor din cadrul platformei. Acum, în ceea ce privește faimoasa reglementarizare sau regularizare, văd că există aici discuții uh, iar noi, la comisie, suntem de părere că um, ideea aceasta de regularizare, reglementarizare, este un subiect util ce poate fi examinat pentru a vedea care sunt practicile curente în statele membre. Știm că există experiențe interesante, spre exemplu, în Italia. Dar uh, Asta nu înseamnă că o astfel de experiență poate fi aplicată tuturor sectoarelor, tuturor actorilor, tuturor statelor membre. Întrebarea este dacă acesta ar trebui să devină un obiectiv central al activității desfășurate de platformă. Și asta poate fi într-adevăr fi analizat, aprofundat în cadrul schimburilor referitoare la bunele practici, dar poate nu neapărat în calitate de uh, obiectiv central. Din punctul nostru de vedere, așa cum spunea spuneau uh, anumiți membri, Ideea este să dezvoltăm niște instrumente practice care să fie puse la îndemâna partenerilor sociali, la dispoziția statelor membre, la îndemâna altor parteneri care luptă tocmai uh, față de acest fenomen al muncii nedeclarate. Metodologie, proceduri de acțiune concrete, în așa fel încât Uh, să știm exact cum se pot desfășura activitățile de inspectare, cum trebuie să acționeze administrațiile, care abordează aceste subiecte din punct de vedere holistic, exhaustiv um, și care, evident, vor avea un impact în ceea ce privește prevenirea, preîntâmpinarea și uh, descurajarea muncii nedeclarate. Evident, acum mai rămân câteva semne de întrebare referitor la aspecte de guvernanță. E clar că acest lucru a fost subliniat în proiectul de raport. Acum, eu n-aș vrea să fac o listă întreagă a punctelor forte ale textului comisiei, așa ca și cum am fi la un fel de uh, uh, întrevedere pentru angajare. Nu. Ci aș dori să spun că suntem în poziția cea mai potrivită pentru a avea o abordare exhaustivă la nivel european în materie de siguranță, la locul muncii, dreptul muncii, asigurări sociale, remunerație, fiscalitate, piața internă și așa mai departe. Și deci avem cunoștințe pe care le putem pune la dispoziția platformei uh, în mod foarte clar, e vorba de competențe ce vor fi necesare și astfel vom putea lucra împreună cu ceilalți parteneri. E vorba de instrumente, instrumente operative, operaționale sau financiare, um, precum și capacități de mediere a discuțiilor dintre diferitele organisme menționate în raport. Apoi, evident, mai rămâne de definit rolul partenerilor sociale. Este una dintre ideile forte ale propunerii făcute de către Comisie și anume să avem o asociație a partenerilor sociali dar poate că în ceea ce privește participarea la ședințele plenare ar mai fi și alte aspecte ce trebuie clarificate, și anume să, gradul de autonomie al uh, partenerilor sociale. Asta trebuie definit. Iată câteva elemente pentru a defini munca noastră și urez tuturor uh, mult succes și mult curaj în definirea unui compromis pe marginea acestei propuneri. Thank you. Uh, Brando Benifai. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul domnului Dobenefai. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc domnului raportor, domnului Pirinski, pentru faptul că a reușit să introducă în uh, acest uh, uh, text referitor la stabilirea platformei niște elemente cu conținut politic și observăm aici că există un instrument bidimensional, dar mai avem nevoie și de niște discuții tridimensionale care să fie utile plecând de la felul în care acest raport a fost redactat. Așa că notez eforturile remarcabile făcute de raportor. Și eu la rândul meu am înaintat câteva amendamente, tocmai pentru a clarifica și mai mult ideea de a utiliza analiza anumite oportunități pe care le prezintă stabilirea acestei platforme și să definim mai clar felul în care aceasta va lucra ca și un mecanism european înscris în semestrul european. Eu cred că ar fi cea mai bună aplicație a unei platforme europene cu valoare adăugată maximă. Și E vorba de articolele din uh, uh tratatul european care stau la baza stabilirii mandatului și misiunea acestei platforme. Uh, platforma va contribui la procesul semestrului european și împreună cu Consiliul și cu Comisia va fi în măsură să elaboreze recomandări. Și ca să fiu și mai specific, am propus misiuni concrete și anume să uh, Adăugăm faptul că această platformă poate ajuta Comisia în redactarea raportului anual referitor la ocupare în acele domenii care se referă strict la munca nedeclarată și preîntâmpinarea acesteia și, de asemenea, să înainteze recomandări în ceea ce privește tocmai lupta pentru a preîntâmpina munca nedeclarată, regularizarea acestui tip de muncă și transformarea acestea în muncă declarată, care să fie înscrisă astfel în semestrul european. Și e clar că e vorba de o contribuție. O contribuție uh, în faza inițială și faza ulterioară de definire, de finalizare a semestrului european, pentru că datele acestea vor servi la publicarea raportului anual referitor la creștere. Deci e vorba de un rol concret pe care noi în Parlamentul European ne-am dorit să-l avem pentru această platformă. Ideea este să avem o platformă practică, pragmatică, utilă, care să aibă un sens clar și pentru participanți să reprezinte de asemenea o plusvaloare, în așa fel încât să participe. De aceea cred eu că în momentul de față aceste amendamente sunt într-adevăr importante și e bine să, angaj- să cooptăm și serviciile publice de angajare, precum și președintele Comisiei pentru uh, Ocupare, pentru că trebuie să ne asigurăm că vom avea întotdeauna un contact cu realitatea. Mulțumesc! Thank you, Guillaume Balas. Și acum Dion Mersi, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. O intervenție foarte interesantă a cea colegului și vreau să mulțumesc și domnului raportor pentru munca depusă, mai ales pentru faptul că acest dosar acum avansează și devine într-adevăr un dosar important comparativ cu situația din Europa, mai ales în ceea ce privește munca nedeclarată. Aici trebuie să găsim un echilibru și pe asta vreau să mă concentrez în mod foarte succint. Uh, îmi cer scuze pentru că trebuie să plec imediat. Uh, Trebuie să găsim un echilibru. Pe de o parte, uh, să reușim acest exercițiu, anume să existe un adevărat proces politic în jurul acestei platforme, să cooptăm partenerii sociali, să cooptăm reprezentanța statelor membre. Asta este important. Și, pe de altă parte, să nu destabilizăm ideea de consens Uh, încercând să obținem prea multe obiective de realizat. Pentru că e clar că sunt multe competențe care țin de statele membre și pentru că e clar că există anumite perspective care ar putea să ducă la o scădere a interesului față de platformă. De aceea vă rog să fim atenți, să spunem că deocamdată platforma are drept scop un schimb de opinii și de informații, eventual chiar și un nivel politic de luptă și preîntâmpinare a muncii nedeclarate, apoi în ceea ce privește regularizarea anumitor posturi, locuri de muncă, aici să fim atenți. Comisia avea dreptate când spunea că ar putea să fie unul dintre obiective, dar nu obiectivul central, pentru că în funcție de fiecare stat membru, practica e diferită Realitatea e diferită și am discutat de altfel acest lucru cu domnul raportor, știe bine acest lucru. În ceea ce privește ajutoarele fiscale, în ceea ce, uh, spre exemplu, dacă ne-am referit la asta, ar fi absolut imposibil de acceptat, de înțeles pentru anumite strate, state, printre care și țara mea. Deci, da, s-ar putea ca dintr-o dată să suscităm un sentiment de temere sau neîncredere și nu cred că acesta este scopul. Mulțumesc. Renate Weber. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I also would like to congratulate our rapporteur for his work. Doamna Weber, mulțumesc și eu uh, salut munca realizată de raportor și mă bucur că avem această platformă care cu siguranță se va găsi în slujba lucrătorilor, nu numai pentru statele membre care doresc să vadă impozite Uh, la bugetul statului, ci mai ales pentru lucrătorii ăștia care trebuie să fie mai bine protejați pe viitor. Ca și alți colegi, voi depune niște amendamente, însă aș vorbi despre câteva subiecte. Vorbesc în numele meu și nu în numele grupului ALDE, pentru că eu încă nu am apucat să vorbesc cu ei, cu grupul meu politic. Câteva chestiuni care sunt probabil mai uh, dificile, mai delicate, zic eu. Una se referă la acea auto-întreprindere fictivă, bogus self-employment. Eu cred că nu cred că această platformă ar trebui să se ocupe de acest lucru. Nu e vorba de muncă nedeclarată, ci mai bine zis este vorba de o declarație falsă legată de situația angajării, care poate să aibă și un corolar uh, penal. Deci eu zic că statele membre trebuie să se ocupe de acest lucru. Apoi, un lucru care poate se bate cap în cap cu ce am auzit aici, și anume participarea obligatorie a tuturor statelor membre. Cred cu tărie că este foarte important ca toate statele membre uh, să facă parte din această platformă. Pe de altă parte, mă întreb dacă temeiul juridic din uh, tratat pe care l-am ales este unul menit să atragă statele membre. M-am uitat la ce spune Comisia, articolele 151-153, dacă este să ne uităm pe toate articolele, pe toate uh, literele articolelor, nu văd în ce măsură putem să tragem linie și să spunem că e vorba de ceva obligatoriu. Uitați-vă și la titlu, e vorba de o cooperare sporită. Și mă mai gândesc și la articolul 9 invocat de verzi. Dar asta este ceva așa general din tratat, ne trebuie ceva mai specific. În acest sens, eu cred că trebuie să ne bazăm pe latitudinea statelor membre și să, da, să folosim toate mijlocele pentru a convinge statele membre să participe și să se apuce de treabă, să fie ceva serios, fie că vorbim de nivelul central, național, fie că vorbim de nivelul uh, regional, dar nu cred că putem cumva să avem un caracter obligatoriu al participării la această platformă. Doamna Arena. Merci beaucoup, Bea. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc uh, colegii noastre pentru tot ce a făcut. Pentru că, da, este o platformă importantă pentru lupta împotriva muncii declarate greșit sau nedeclarate. Nu sunt de acord cu cele spuse de antevarbitoarea mea. Nu cred că trebuie neapărat să Uh, îi uh, stigmatizăm pe cei care fac muncă declarată fictivă sau falsă muncă declarată, ci pe cei care nu sunt declarați. Deci trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen care există. Pe de o parte, pentru că a nu declara sau a declara greșit înseamnă o protecție mai proastă a lucrătorilor, apoi mai avem și aspectul de luptă împotriva concurenței neloiale și colega de la ALDE e interesată de acest subiect și apoi este o și problemă de buget, de venit al statului și astăzi, dacă este să găsim o soluție pentru a aduce banii din statului, cred că asta ar fi un mesaj politic foarte bun. Deci orice inițiativă care poate să ajute la lupta împotriva muncii declarate sau declarate greșit, orice inițiativă de acest gen este binevenită trei principii sunt uh, cele care ar trebui să figureze în mesajul Parlamentului. În primul rând, participarea obligatorie a tuturor statelor membre și poate că merită, din punct de vedere juridic, să existe un fel de cercetare mai aprofundată pentru a vedea în ce măsură ea poate să fie obligatorie, dar politic vorbind este important să se spună că uh, participarea trebuie să fie obligatorie și mai mult decât atât de plină și totală, adică nu să fie a la cart. Trebuie să fie, într-adevăr, o participare reală, cu voința reală de a face schimb de bun practici și schimb de informații între statele membre. Apoi, al treilea principiu, și aici mă apropii de cele spuse de comisie, problema regularizării, care, da, este una dintre măsuri în discuție. Pe de altă parte, asta este și un semn către statele membre care trebuie să se ocupe de acest lucru. Pe de altă parte, domnul Perinski spune că nu trebuie să existe măsuri numai represive, ci și stimulente, măsuri de care să determină statele să uh, însoțească această tranziție de la munca nedeclarată la cea declarată nu putem să nu menționăm măsura de regularizare, pe de altă parte să vedem ce putem face cu acele stimulente, cu acea abordare pozitivă, deci nu numai represivă. Să găsim așadar argumentele care să ne permită să ne punem de acord în acest sens. În sfârșit, participarea tuturor actorilor implicați, a actorilor uh, politici, da, dar noi, fără sprijinul administrațiilor noastre, funcționarilor noștri, nu putem să facem nimic, trebuie să le obținem concursul, așa cum trebuie să obținem și concursul uh, partenerilor sociali. Fără aceștia nu putem să luptăm eficient împotriva muncile declarate. Mulțumesc, urmează doamna Cristina Morvei, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu cele spuse aici nu trebuie să ne gândim numai la cei uh, falși independenți sau fictivi. Nu trebuie să ne concentrăm pe aceștia. Activitățile nedeclarate acoperă o serie întreagă de lucruri. Și oricum, în această relație să nu uităm patronii pentru că unor patronii sunt cei care nu declară. Lucrătorii, deci, sunt descoperiți, patronul respectiv nu plătește contribuția la stat și dacă drepturile sunt încălcate, nimeni nu poate să facă niciun fel de recurs. Asta este realitatea. Cât privește acești, aceste întreprinderi sau auto-întreprinderi fictive, nu este vorba de persoane care lucrează independente, propriu, ci mai mult niște simpli angajați, dar care sunt plătiți foarte spur, uh, prost. Cam asta este realitatea. Asta am, am exprimat și în amendamente. Și aș mai vorbi și despre alte fenomene. Ce facem cu partea fiscală? Ne dăm seama că aceste Uh, aceste auto-întreprinderi, așa zis independente, sunt de fapt uh, obligate de adevărații patroni care le dau de muncă să se declare astfel. Pur și simplu ei sunt obligați să facă acest lucru, în caz contrar nu mai au de muncă. Este deci o mare vulnerabilitate. Munca lor este foarte precară. În Ungaria, există firme mari care au ca scop unic acela de a face cât mai multe profituri. Bun. Dar mai sunt și întreprinderi sau firme mici care se joacă cu toate instrumentele fiscale la dispoziția lor. Sunt foarte ingenioși din punct de vedere fiscal. Fac tot ce pot pentru ca să plătească cât mai puțin la stat. Însă presiunea fiscală este așa de mare, într-adevăr, pentru că firmele, în așa fel încât firmele chiar sunt obligate ca să supraviețuiască să recurgă la aceste tertipuri fiscale. În amendamentul 91 eu vorbesc despre această politică fiscală. Cred că uh, platforma nu poate să ignore acest aspect fiscal și din potrivă, ar trebui să facă niște recomandări uh, clare, concrete țărilor um, și să se vadă fiecare în ce țară ce probleme sistemice are în acest domeniu. Se vorbește mult despre IMM-uri și despre ce mult ajută statul IMM-urile, dar dacă ne uităm mai cu atenție, în politica internă a diverselor state nu este așa de, de clar că statul ajută IMM-urile, pentru că, de exemplu, povara fiscală poate să fie foarte mare pentru ele. Iar platforma uh, aceasta ar putea eventual să aibă un rol nu numai de a constata niște lucruri, ci de a face niște recomandări, de a emite niște avize. Munca nedeclarată sau declarată fals, aceste acești antreprenori, falși antreprenori. E bine, toate aceste lucruri uh, trebuie să facă obiectul unui schimb constant de experiențe, de informații între statele membre pentru ca să fie protejați atât angajații cât și angajatorii care unor sunt priși în aceste situații. Vă mulțumesc. Oricum, important este ca convențiile de muncă să fie uh, respectate. Mulțumesc. Domnul Man. Mulțumesc. Cred că baza de plecare este bună și eu mai cred că această platformă poate să aducă o plus valoare. Însă vor trebui obținute rezultate concrete. Am auzit multe declarații în acest sens și, slavă Domnului, declarații tot facem. Dorim să ajutăm IMM-urile, firmele, dorim muncă de calitate, mână de lucru protejată și așa, așa mai departe. Uneori munca este declarată, dar poate că nu i declarată corect. Apoi vorbim și despre munca la negru. Eu zic să spunem lucrurile pe șleau. Sunt lucruri care nu trebuie să fie acceptate. Aceste declarații false, în mod uh, conștient uh, greșite. Am văzut ce s-a întâmplat când am discutat directiva privind detașarea lucrătorilor. În Germania, de pildă, controlele sunt foarte minuțioase, inspecțiile sunt foarte stricte. Pe de altă parte, Comisia nu, pe de altă parte, la Curtea de Justiție apar uh, tot felul de acțiuni care sunt înaintate de Um, organizațiile lucrătorilor. Mie îmi pare foarte bine că până la urmă a fost uh, um, dat câștig de cauză celor care doresc să facă inspecții și care vor să rezolve problema. Iar uh, comisia care s-a găsit în fața Curții de Justiție nu a avut uh, succes. Nu trebuie să creăm această platformă numai de dragul platformei. Și nu trebuie ca inspecțiile să fie Eh, cumva așa, formale, fără substanță. Controlul, inspecțiile trebuie să fie de calitate, minuțioase, în caz contrar mm, nu vom ajunge nicăieri. Eu cred că toată lumea are dreptul să fie plătită la nivelul muncii pe care o, o face. Amendamentele mele așadar se concentrează pe controle, pe inspecții. N-aș dori ca acestea să fie mai reduse. Nu-mi doresc niciun organ așa centralizat, dar aș dori să avem un fel de platformă, da, de schimb de informații, dar ceva cât se poate de concret. Cred că baza este deja prezentă în textul de față. Am auzit multe lucruri aici, însă poate, de ce nu, ar trebui să ne mai uh, aplecăm asupra definițiilor. Aici mai trebuie lucrat. Eu sunt sigur că vom reuși să ne punem de acord și sunt sigur că am pornit-o pe calea ce drumă, cea bună. Și cred că orice am face va trebui să uh, luăm în considerare realitatea de pe teren. Vă mulțumesc. Domnul Schulz, Jven. Dragi colegi, Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste lucrări. Să mulțumesc și tuturor raportorilor. Cred că am spus că această platformă de luptă împotriva muncii la negru trebuia să se nască, este bine că s-a întâmplat așa. Câteva observații, luate pe rând așa. În primul rând, subsidiaritatea. Aș dori să menținem această trimitere. Un alt aspect important. Nu aș dori să punem lucrurile așa la grămadă. În ce sens? În anumite țări există sisteme foarte bune care uh, uh, funcționează, deci nu are sens să amestecăm merele cu perele. Ar fi păcat ca experiențele pozitive și progresiste din anumite țări să fie amestecate cu anumite aspecte mai negative din alte țări. Ar trebui ca lucrurile să fie bine decantate și am depus amendamente în acest sens. Așa cum am spus, la alte reuniuni nu avem în legislația noastră europeană o definiție unificată a muncii la negru. Fiecare stat membru și-a reglementat asta în fel și chip în amendamentul uh, meu 99 vorbesc despre acest caracter heterogen al definițiilor. În rest, cred că această platformă poate să fie pur și simplu un forum um, al celor interesați, dar poate și un loc al luării de decizie. Ar trebui ca toate statele membre să participe uh, la un nivel uh, suficient, dar să nu fie numai un club de discuții sau un think tank unde să se întâlnească funcționari și să nu se întâmple nimic după aceea. Uh, apoi, și cu asta închei, statele membre trebuie să fie ele, în ultimă instanță, cele care iau hotărârile pe plan național. Și iată, la amendamentul 243 și 352, exact asta am subliniat. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturora! Despre uh, următoarea ședință, în acest sens, uh, va fi pe 24 martie. Inițial uh, trebuia să întâlnim mai devreme, însă avem multe amendamente avem nevoie de timp mai mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Pirinski, mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție. Acum vorbim despre descărcări bugetare. Dau cuvântul doamnei Harkin, doamnă raportor. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. And, um... Mulțumesc foarte mult și să începem cu primul punct, cu descărcarea bugetului general al UE. Aș vrea să mulțumesc în primul rând colegilor pentru amendamentele pe care le-au depus. Am primit 19 amendamente la avizul, proiectul meu de aviz. Am putut accepta foarte multe din amendamente și am putut ajunge și la anumite compromisuri foarte satisfăcătoare. Avem trei compromisuri uh, Primul înlocuiește amendamentul 2, care este un pas înainte, cred eu. Apoi al doilea avem un acord la el, amendamentul 11 și 13 și apoi compromisul principal care înlocuiește amendamentele 14 la 18. Cred că am mai spus acest lucru când am trimis uh, aceste compromisuri tuturor celor implicați și am ajuns la un acord. Așadar, am un comentariu pe care vreau să-l fac pentru pe marginea acestui aviz, este că este important să avem o scădere a ratei de eroare și aceasta este a doua cea mai joasă din toate domeniile politicii. Cred că este foarte important. Apoi mai trebuie să mai subliniem un lucru, zic eu, și anume pașii care s-au făcut pentru uh, ca să ajungem chiar mai departe la progresele care s-au făcut, măsurile care au fost luate de către comisie, de exemplu, uh, opțiunile de costuri simplificate. Unul din amendamentele pe care nu le-am putut eu accepta a fost amendamentul numărul 7, unde scrisesem salută opțiunile de cost simplificat și colegul meu uh, a sugerat să vorbim despre puncte. Apoi, faptul că proiectele Uniunii Europene trebuie să aibă o valoare adăugată și trebuie să analizăm acest lucru la sfârșitul perioadei pentru ca să se poată cheltui fondurile echitabil până la sfârșit, trebuie să avem foarte multă grijă, în primul rând, cu acest punct, pentru ca să nu se pericliteze controlele eficiente. Dar, pe total, proiectele trebuie să aibă o valoare adăugată europeană și aceasta este și ideea noastră. Dacă ne uităm la activitățile care au fost făcute de către Comisie și la slăbiciunile pe care le-am identificat la uh, toate procedurile care se folosesc atunci când se controlează statele membre, cred că se poate spune că s-au făcut progrese foarte mari. Sunt foarte interesată să aud care este părerea colegilor pe această temă. Mulțumesc! Thank you. I... Mulțumesc și acum vreau să dau cuvântul domnului Claude Roland, care este raportor din umbră de la PPE. Vreau să mulțumesc foarte mult raportorului, raportoarei pentru această activitate foarte bună. Este într-adevăr foarte bine să încercăm să găsim compromisuri și să încercăm să uh, progresăm într-o manieră obiectivă. Cred că compromisurile pe care le-am găsit sunt compromisuri foarte bune, care nu vor pune problemă în niciun fel. Dar uh, pot să fiu de acord cu poziția doamnei raportor până acum. Este un aviz așadar care nu mi se pare că este problematic deloc și efortul de compromis care s-a făcut este absolut remarcabil. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Domnul Pirinski de la grupul SCD. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș vrea să exprim și eu mulțumirile către doamna Harkin, care a lucrat la acest raport și sunt foarte recunoscător pentru faptul că a acceptat amendamentele mele, 6 și 19. Sunt de acord cu amendamentul oral. Pentru amendamentul 19, pe care l-a sugerat dumnea ei, și susțin amendamentele de compromis care au fost uh, scrise de doamna în 14 și 18. Vreau să o rog pe doamna raportor să se mai gândească încă o dată dacă nu s-ar putea să avem un compromis la amendamentele 12 și 13, în care am introdus uh, un anumit format uh, și o formulare anumită. Cred că ne referim, de fapt, în aceste două amendamente la același punct și anume că intenția statelor membre în a respecta legislația nu ar trebui să fie numai și pentru ca controlele să poată să fie eficiente, ci și pentru ca rezultatele care sunt uh, susținute, uh, care sunt uh, așteptate în acest fond să poată să ușureze viața cetățenilor europeni. Doamna Harkin a propus un text foarte clar care exprimă o îngrijorare care probabil nu se referă neapărat la încălcarea unor reguli, la detectarea încălcării unor reguli. Cred că există, cred că ar trebui să fie mai clar în ce măsură vrem să reacționăm la încălcarea acestor reguli. Cam aceasta este propunerea mea. Mulțumesc. Celelalte amendamente la acest proiect de aviz pot fi susținute. Putem susține raportoarea pentru celelalte amendamente 1, 3, 1, 3, 7 și 10. 1, 3, 7 și 10 nu sunt însă acceptabile și nu putem să le susținem. Mulțumesc! Thank you. And I can't see that there... Mulțumesc. Văd că nu mai dorește niciun raportor din umbră să ia cuvântul, pentru că nu mai este prezent. Doamna Javalova, vreți să faceți un comentariu? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc raportoarei, doamnei Harkin și tuturor raportorilor din umbră și vreau doar să vă asigur că analizăm descărcarea, am analizat-o și ieri la cont. Eu am fost responsabilă pentru audiera um, doamnei Marian Tyson din partea Comisiei Cont în calitate de vicepreședinte și am apreciat discuția pe care am purtat-o cu colegii pentru că am apreciat că rata de eroare este foarte scăzută, este mai scăzută decât rata la nivelul UE și proiectele sunt din ce în ce mai eficiente. Am apreciat cel mai mult ieri chiar discuția despre cum se poate asigura mai bine un impact final și o orientare mai bună a acestui proiect, pentru că despre aceasta este vorba, aceasta este ceea ce va fi mai dificil în uh, anumite țări decât în altele. Oricum, încercăm să lucrăm împreună cu doamna comisar și să încercăm să găsim anumiți indicatori, anumite instrumente de măsurare pentru a măsura impactul final. Sunt convinsă că ambele comisii lucrează foarte bine pe această temă și sunt foarte bucuroasă de îmbunătățirile pe care le-am văzut din partea comisiei. Mulțumesc! Thank you also for the remark. Mulțumesc și pentru remarca din partea Comisiei pentru Control Bugetar. Votul la EMPL va avea loc pe 29 ianuarie, ceea ce înseamnă la următoarea noastră reuniune de comisie și astfel am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Doar un comentariu final, doamnă Harkin. Da, sigur că da, iertați-mă, doamnă Harkin. Foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc colegilor și, da, domnule Pirinski, văd ce vrea să spuneți cu aceasta. Avem destule îngrijorări care însă poate pot să fie, să ajungă la un compromis între 12 și 13. Însă mai există un alt punct pe care poate trebuie să-l menționez chiar de la început. Se referă la amendamentul 5 de la colegul Cara. Nu știu dacă este aici. Cred că există o referință incorrectă aici. La jurnalul oficial există o referință greșită și cred că ar trebui să controlăm acest lucru. Um, Considerentul 42 vorbește despre proiectele majore, însă știm că acest fond se referă la investiții în oameni, nu neapărat investiții în companii care sunt productive. Înțeleg intenția acestei afirmații și a acestui amendament, pentru că cu siguranță ne-am mai întâlnit uh, în cadrul uh, fondului pentru ajustare la globalizare de acest, uh, ne-am mai referit la acest punct, însă nu este relevant aici. Cred că referința nu se potrivește. Oricum, cred că nu pot susține de aceea acest amendament. Ar fi trebuit să spun acest lucru de la început. Deci, din punct de vedere politic, susțin ideea, dar nu pot accepta aici argumentamentul în forma aceasta. Bine, mulțumesc foarte mult. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce ne-ați prezentat. Vom vota la următoarea reuniune așadar și reuniunea următoare va fi pe 29 ianuarie. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții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 Sigur că trebuie să mai discutăm și despre agenție și despre agenții avem uh, foarte mult timp și, doamna Harkin, aveți cuvântul să discutăm și despre agenții. Îmi cer scuze, am un avion pe care trebuie să-l prind. Nu vreau să-i țin pe colegi prea târziu, pentru că și eu, în ceea ce mă privește, lucrurile sunt destul de clare. Și am spus deja colegilor care este părerea mea și am pus, ne-am pus de acord, de fapt, pe aviz. Am primit trei amendamente și m-am bucurat foarte mult să le accept pe toate trei. Toate au uh, adus uh, o contribuție pozitivă la text. În legătură cu celălalt comentariu pe care vreau să-l fac, este că am citit documentația și m-a bucurat foarte mult să citesc uh, cât de relevantă este activitatea acestei agenții pentru um, și pentru Fundația Europeană de Formare și cât de importantă este aceasta pentru formarea în general în Europa. Cred că CDFOP-ul este considerat uh, un centru european pentru dezvoltarea formării profesionale de elită și uh, una din aspectele care a fost de mare importanță în această aviz, am discutat-o de fapt și cu ceilalți raportori, a fost uh, felul în care putem recunoaște calificările și știți că și cu doamna comisar Tyson am avut o discuție mai devreme. Faptul că câteodată credem că avem nevoie de, uh, de tot ce avem nevoie este de uh, educație mai, uh, mai bine organizată, educație mai bine organizată și cred că suntem gata să acceptăm așa cum sunt ele formulate aici aceste amendamente pentru ca să punem formarea pe primul loc. Are you ready go to go to the next one? In... Sunteți gata să trecem mai departe la următorul uh, punct? Domnul Pirinski dorește să comenteze? Nu putem să le tratăm împreună? Câte sunt patru sau cinci agenții? Sunteți de acord? Da? Vă rog. Dacă nu o să fac infarct aici, e bine. Așadar, avizul pe Eurofund. Am primit uh, mai multe amendamente la, cu privire la Fundația Europeană de Formare și avem și un amendament oral. Amendamentul 2 și accept amendamentele pe care le-am primit. Următorul aviz se referă la Agenția pentru Siguranță și Sănătate la locul de muncă. Am primit trei amendamente, unele mai puțin majore și altul cu privire la uh, acordul cu guvernul spaniol și amendamentul cu privire la bugetul pentru activitățile aferente și am um, încă un amendament din partea altui coleg, dar sunt de acord, am ajuns la un acord cu raportorii și suntem cu toții de acord pe ele. Fundația Europeană de Formare, două amendamente, unul din partea mea și unul din partea domnului Roland avem un amendament de compromis pe care îl accept cu plăcere și deci domnul Rolla cred că este mulțumit. Și acestea au fost cele patru descărcări pe diferitele fundații și am lucrat foarte mult în afara acestei ședințe, ca să spun așa, în afara ședințelor de comisie și deci toată lumea cred că e mulțumită de rezultat. Mulțumesc! What is this one? So then we have Mr. Roland. Donc, très rapidement, Présidente, on va pas. Domnul Roland, da. Ce bine că, este bine totuși că terminăm mai repede această reuniune, dar vreau să mai subliniez un lucru ce am spus și înainte, compromisurile care sunt bune merg în sensul bun, după părerea mea, și vor putea fi susținute fără nicio problemă. Însă despre agenții trebuie să arătăm și că la nivel global avem o diminuare a ratei de eroare, care este un lucru important de subliniat, și cu o bună activitate de verificare. Poate că ar trebui să mai adăugăm câte ceva despre CDFOP. CDFOP-ul este un instrument foarte pertinent și se știe că formarea este o miză absolut esențială la ora actuală. Vreau să merg în direcția doamnei Harkin cu privire la riscul pe care îl avem să vedem că șomajul pe termen lung să strică ce acest potențial de competențe care există în uh, rândul uh, salariaților. În ceea ce privește eurofondul, aceasta este o referință în Europa, într-adevăr, și este și o referință la nivel internațional. Iată dovada că de multe ori Organizația Internațională a Muncii s-a bazat pe activitatea Eurofond. Organizațiile internaționale ale muncii din mai multe țări au folosit datele oferite de această fundație și cred că aceasta este o, un exemplu foarte bun. Sunt agenții care sunt foarte pertinente, care au evoluat foarte bine și acordurile sediu este aproape reglat pentru majoritatea agențiilor, deci acesta este un lucru foarte bun deja. Domnul Pirinski mai dorește să spună ceva despre aceste agenții? Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să continui cu um, ceea ce ați spus, pentru că am acceptat amendamentele de compromis pe care ni le-ați prezentat. Considerăm că sugestiile pe care le-a făcut doamna raportor sunt foarte potrivite. Avem uh, unul sau două elemente minore pe care am putea eventual uh, să le mai modificăm. Ce legătură are aceasta cu raportul pe care l-am discutat uh, în uh, comisia noastră cu privire la 2014? De fapt, acest buget a fost deja executat și uh, va fi discutat, dacă nu mă înșel, în viitorul apropiat. oricum, suntem bucuroși să uh, continuăm pe această cale. Mulțumesc. Madam Harkin. Thank you very much. And... Doamna Harkin, da, mulțumesc foarte mult și o să discut despre asta cu colegul ulterior după ședință. Acum, avizul ultimul de pe ordinea de zi este vorba de descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene. Un moment, vă rog. Yes, the performance. Um, I received five amendments. Am primit cinci amendamente pentru acest raport. Avem două amendamente de compromis care, cred eu, sunt acceptate și un amendament din partea domnului Pirinski pe care l-am acceptat cu mare plăcere. Un moment, vă rog. Just one comment I want to make and I'll finish with that. Um... Un comentariu final, vă rog, ca să putem încheia. Aici e vorba din nou de implementarea abordării comune în ceea ce privește aceste agenții descentralizate și progresul ce a fost înregistrat în foarte multe domenii în acest sens. Și este important să constatăm că s-au înregistrat progrese și că acolo unde au fost posibil să avem sinergie, acestea au fost realizate și Așa cum puteți vedea în uh, amendamentele de compromis, Ceea ce noi încercăm este să sugerăm Comisiei să continue evaluarea posibilității de a contopi anumite agenții. Știu că această muncă este în desfășurare, dar că Parlamentul European subliniază încă o dată acest lucru, mai ales pentru o îmbunătățire a gestiunii financiare, în așa fel încât să asigurăm uh, o complementaritate și reciprocitate uh, cât mai eficiente. Cam atât, doamna președinte, nu mai am nimic altceva de adăugat. Mr. Pirinski? Da? Domnul Pirinski, vă rog, doar câteva cuvinte pentru a-mi exprima mulțumirea și uh, uh, aprecierea față de doamna raportor pentru că acceptă amendamentul meu și să-i mulțumesc de asemenea și pentru munca depusă per total pentru aceste șapte rapoarte. Ideea este să nu cumva să ne regăsim într-o situație în care doamna raportor o să aibă inima care bate foarte repede și eventual ajunge și la un infarct. Doamna președinte, da, mulțumesc foarte mult tuturor și iată că, într-adevăr, de data aceasta, ședința noastră se suspendă, se încheie aici, în așa fel încât să putem să mergem la aeroport. La revedere!